Uh, start uh, discussion. Și putem începe discuția cu o declarație din partea vicepreședintei și înaltei reprezentante a Uniunii Europene legate o strategie